plusieurs informations. Trebuie să vă comunic mai multe informații. În primul rând, vă, log, vă rog să luați loc ca să putem să ne continuăm lucrările. Pentru că avem o ordine de zi deosebit de încărcată și suntem în întârziere. Deci vă rog să puneți capăt uh, discuțiilor de cartier Trebuie să vă comunic câteva informații. În primul rând, dragi colegi, miercuri 18 octombrie de la ora 18 la 19 participăm la a treia reuniune interinstituțională privind plățile. Va fi foarte importantă pentru că Comisia va prezenta o actualizare a informațiilor despre plăți până la sfârșitul cadrului financiar uh, până în 2020 și după 2020. Deci este o reuniune deosebit de importantă. 18 octombrie. Îmi pare rău, dar e foarte mult zgomot în ședința noastră. Vă rog mult să luați loc. Seion de nous écouter. Și haideți să ne ascultăm unii pe alții. Tot pe 18 octombrie va avea loc un trilog bugetar în comitet restrâns, în cursul uh, Um, căruia echipa de negociere a Parlamentului European va susține amendamentele adoptate la Comisia pentru Bugete acum două săptămâni. Vă amintesc că plenara va vota poziția privind bugetul pe 2018 la sesiunea uh, următoare, pe 25 octombrie, uh, după care va începe perioada de conciliere. Unii dintre membrii Comisiei pentru Bugete vor fi cu siguranță desemnați de grupurile politice să participe la Comitetul de Conciliere. Aceștia sunt invitați să țină cont de faptul că prima ședință a Comitetului de Conciliere va avea loc luni 6 noiembrie la 15.30, iar delegația Parlamentului la Comitetul de Conciliere va, uh, se va întâlni de la 14.30 pentru a pregăti acea ședință. A doua ședință a Comitetului de Conciliere, o reuniune care posibil va fi și sfârșitul negocierilor, va avea loc vineri 17 noiembrie la Bruxelles, la sfârșitul săptămânii uh, de sesiune din noiembrie de la Strasburg. Și dacă negocierile nu se vor încheia atunci, vom avea timp până pe 20 noiembrie pentru a finaliza negocierea. Aș vrea să vă mai spun că a avut loc uh, ieri reuniunea coordonatorilor de dragul respectării criteriilor de transparență și a practicilor din alte comisii parlamentare, vom comunica pe viitor deciziile coordonatorilor într-un proces verbal scris care va fi anexat la dosarul de uh, ședință al comisiei noastre. Și doar deciziile cu caracter urgent ale coordonatorilor vă vor fi comunicate la începutul reuniunii. Și vă rog, deci, să uh, Luați notă de ce s-a decis ieri cu privire la numiri, grupul GUE și-a retras cererea și coordonatorii au decis că președintele, dumneavoastră, va fi responsabil de pregătirea avizului bugete pentru AFET în legătură cu punerea în aplicare a uh, revizuirii la jumătate de uh, parcurs 2017 și viitorul arhitecturii post-2020. Tot eu mă voi ocupa de avizul uh, ECON privind semestrul european uh, referitor la coordonarea de politică economică și coordonatorii au decis ca raportorul nostru pe agenții să pregătească avizul bugete în ceea ce privește agențiile de supervizare bancară. Ați primit uh, comunicările referitoare la uh, proiectul de proces verbal al reuniunii din 29 iunie. Aveți observații? Dacă nu, consider că se adoptă în forma uh, propusă. Aș dori acum să dau cuvântul raportorului nostru Jens Geier. Avem un proiect de buget rectificativ, numărul 6, pentru bugetul pe 2017. Comisia a prezentat ieri un proiect de buget rectificativ menit să ajusteze uh, partea de venituri, cum se întâmplă de obicei uh, în această perioadă a anului, pentru a se actualiza diferite resurse proprii, adică să se uh, includă amendele percepute de comisie, 2 miliarde 200 de milioane, și un lucru mai neobișnuit, deși este al doilea an la rând când se întâmplă acest lucru, să se reducă creditele de plată pentru că s-a produs o subexecutare masivă la politica de coeziune, ca să evităm un excedent la sfârșitul anului. Vom face o reducere de 7 miliarde 700 de milioane. Este un subiect important acesta al implementării creditelor de coeziune. Comisia a prezentat și transferul global acum câteva zile, tot tipic pentru această perioadă anului, care include creditele nefolosite și are și el un total important de 682 de milioane de euro. Poate că uh, domnul director uh, de la comisie responsabil de acest subiect ne poate spune mai multe. Da, mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Proiectul de buget rectificativ propus de comisie conține trei elemente, după cum a spus pe scurt domnul președinte. În primul rând, avem o reducere importantă a uh, creditelor de angajament cu 7,7 miliarde de euro pe mai multe rubrici nu e vorba de rubrica 1A, la care am propus consolidarea în transferul global, însă, în afară de această rubrică, la toate celelalte va fi nevoie de o reducere a nivelului de credite uh, de plată. După cum a spus domnul președinte, cea mai importantă reducere este la rubrica 1B, coeziune. Comisia propune o reducere de 5,9 miliarde de euro ceea ce corespunde cu uh, reducerea uh, pronosticurilor statelor membre pe care le-am primit în vară, la sfârșitul lunii iulie. Această reducere pe care au indicat-o chiar statele membre include și reducerea de 5,9 miliarde de euro, deci uh, sumele corespund cu ceea ce ne-au comunicat statele membre. Comisia împărtășește și uh, preocuparea legată de nivelul scăzut de implementare pe care l-a pomenit domnul președinte și pot să vă spun deja că domnul comisar Oettinger intenționează să abordeze acest punct pe fond la reuniunile de săptămâna viitoare, la trilog și la reuniunea interinstituțională privind plățile și va fi cu siguranță um, atunci momentul să avem un schimb de opinii pe acest subiect. În al doilea rând, dezvoltarea rurală la rubrica 2. Este un subiect mai puțin controversat, aș zice, sunt plăți pe care am reușit să le facem la sfârșitul lui 2016, după transferul de la sfârșit de an. Inițial, aceste plăți trebuiau făcute în 2017, însă au fost anticipate și făcute în 2016. O sumă de 0,8 miliarde poate fi eliberată, deci de la rubrica 2. Avem o reducere și la rubrica 3, anunțată de comisie înainte de vară. A, comisia a spus deja că vom asista la o subexecuție. Avem o parte utilizată uh, din excedent folosită pentru a uh, finanța uh, plățile legate de Fondul European de Securitate și Apărare în cadrul proiectului de buget rectificativ numărul 5. De asemenea, e vorba de refinanțarea ITER. Cred că domnul Gaier, în raportul său privind proiectul de buget rectificativ 5, s-a referit explicit la acest lucru. Deci mai avem o sumă mică rămasă uh, pe care propunem să o dăm înapoi. Și la rubrica 4, în cele din urmă, propunem să dăm înapoi 0,7 miliarde de la instrumentele de preaderare și de la instrumentul de vecinătate, din uh, mai multe motive. Facilitatea pentru refugiați în Turcia, de exemplu, chiar dacă contractarea progresează bine la această facilitate, plățile au fost întârziate din cauza negocierilor complexe pe proiecte mari de infrastructură. În ceea ce privește inițiativa europeană de vecinătate, mai multe state membre sunt vizate, Egipt, Maroc, Moldova, Armenia și Azerbaijan, pentru că uh, criteriile de plată nu au fost respectate și deci s-au produs întârzieri. Comisia a propus uh, de asemenea să se elibereze uh, alocările legate de prefinanțarea Fondului European de Solidaritate, pentru că nu am primit niciun fel de solicitări de prefinanțare și de aceea aproape toți banii pot să fie uh, eliberați. Al doilea element al proiectului de buget rectificativ se referă la ajustarea resurselor proprii, plăți pe care statele membre le fac la buget. Aici uh, situația este neutralizată, nu există un efect asupra bugetului global, dar există transferuri între statele membre. E un joc cu sumă zero, și uh, Comisia propune să adapteze situația la cele mai recente prognoze macroeconomice, după cum se întâmplă în fiecare an. Există și propunerea de a se actualiza calculul rabatului britanic în legătură cu uh, perioada vizată și ultima uh, componentă a proiectului uh, de buget rectificativ este creșterea uh, sumei percepute ca amenzi. Comisia a primit suma totală 3,2 miliarde de euro, este astăzi. La buget prevăzusem doar 1,1 miliarde. Mai mult de 2 miliarde de euro pot fi uh, adăugate la buget și deci se pot reduce uh, contribuțiile necesare din partea statelor membre. Deci impactul acestui proiect de buget uh, rectificativ ar fi de 7,7 pe de o parte uh, suma pomenită, apoi dat fiind că au crescut sumele percepute din amenzi, vom avea până la urmă o reducere de 9,8 miliarde la plățile la resurse proprii. Foarte pe scurt în legătură cu transferul global, este vorba de o sumă de 680 de milioane, suma pe care Comisia propune să o transfere la mai multe linii bugetare, dar scopul este consolidarea rubricii 1A, scopul uh, global. Am identificat mai multe reduceri, ce se pot face la mai multe linii bugetare și sumele uh, de acolo se duc către consolidarea rubricii 1A. Aceste consolidări se duc, de exemplu, către accelerarea uh, provizionării fondului de garanție FC1 nu are legătură cu negocierile FC2, care încă nu au fost încheiate. E vorba de accelerarea provizionării FC1 cu 150 de milioane. De asemenea, e nevoie de plăți suplimentare pentru diferitele proiecte de dezangajare nucleară. Trebuie să uh, consolidăm plățile pentru transportul în cadrul mecanismului Conectarea Europei și la Galileo. Sunt mai multe reduceri pe care le-am putut identifica, cele mai importante dintre acestea fiind, de exemplu, cele legate de pescuit la rubrica 2, pentru că și aici uh, avem o problemă legată de uh, notificarea autorităților, desemnarea autorităților, un subiect nerezolvat parțial, iar la rubrica 4 sunt unele reduceri posibile la instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și la asistența macrofinanciară. Și încă niște reduceri la rubrica 1A, de exemplu, banda largă din mecanismul conectare europei, orizontul 2020 spațiu și instrumentele financiare COSME. Și sper că astfel v-am prezentat o privire de ansamblu în legătură cu ambele propuneri. Vă mulțumesc. Merci, monsieur le directeur. Mulțumesc, domnule director. Acum, domnul Gaier. Ce apreciere aveți? Eu o să vorbesc foarte pe scurt, domnule președinte, pentru că peste cel mult un sfert de oră trebuie să începem votul. Dragi colege și colegi, această subexecuție, implementare este îngrijorătoare. Avem, din păcate, o situație cunoscută. Și sigur că ar merita să mai avem o dezbatere și să mai facem o analiză mai aprofundată. Eu, în colaborare cu Siegfried, uh, a trebuit să mă ocup de acest subiect și fie uh, notificările statelor membre sunt prea mari la începutul perioadei, și apoi fondurile structurale nu pot fi prelucrate și atunci avem o problemă la sfârșit. Sau o altă posibilitate, uh, angajamentele făcute sunt prea mari și ar fi bine să ne stabilim niște priorități aici în Parlament, în perspectiva negocierilor bugetare și să privim cu o critici ce pretenții putem avea. Eu cred că Cam asta a fost, în general, abordarea comisiei noastre. Am încercat să recunoaștem prioritățile politice și să punem uh, la dispoziție mai mulți bani decât considerau uh, necesar statele membre și Comisia pentru atingerea obiectivelor politice. Însă știm că banii alocați pot și să fie uh, transferați înapoi, să-și fie luați înapoi și uh, acest lucru, din păcate, este îngrijorător și văd că se, se prefigurează și în contextul CFM, în, din discuțiile cu mai multe state membre. Parlamentul European a fost dispus să susțină politica regională, însă această dorință noastră este, se reflectă tot mai slab uh, la nivelul statelor membre. Este o problemă strategică de care trebuie să ne ocupăm. Ar merita de asemenea să uh, mai reflectăm, dacă mă uit la propunerile din categoria 2, poate că și de acolo am putea să luăm bani înapoi. Poate că are legătură cu uh, gestionarea uh, care se face în statele membre. Poate că statele membre nu organizează bine gestionarea banilor sau poate că scade cererea, poate scade uh, numărul de migranți. Cred că este decisiv pentru aceste cifre bugetare să ținem cont de toate aceste lucruri. Nu uitați că acum câțiva ani nu făceam față cererilor statelor membre la această rubrică și acum e a doua oară când Comisia propune ca la uh, rubrica 3 uh, să se ia bani de la uh, Fondul pentru Refugiați și de la Fondul Social European ca să se mute la alte categorii, la alte rubrici. Deci, cred că trebuie să ne gândim bine, să facem o evaluare, o evaluare a tuturor acestor lucruri și asta o să încerc să fac în raportul meu, sigur, în colaborare cu colegii. Situația pare cam nebuloasă, aș zice eu, dar cred că Siegfried va înțelege ce vreau să spun atunci când mă refer și la situația bugetului de până acum, care trebuie privită în contextul negocierii uh, sumelor pentru perioada următoare. Este o evaluare de care trebuie să ținem cont cu siguranță pentru pregătirea următorului trilog. În ceea ce privește proiectul de buget rectificativ 6, uh, trebuie să-l privim de asemenea în corelație și cu uh, transferul global, Ehm, secretariatul m-a informat că nu vom mai avea timp uh, să discutăm și proiectul meu de raport. E păcat, însă cu siguranță vom găsi uh, o altă modalitate ca să uh, discutăm despre bugetele vizate aici ar fi important să avem o discuție politică mai profundă și cred că trebuie să profităm de următoarea ocazie. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor general. Sunt solicitări de intervenție? Se pare că nu. Domnul Mureșan, raportor general pentru 2018. Mulțumesc, domnule președinte pe scurt, fără a vă răpi prea mult timp, pentru că trebuie să începem votul. Acest proiect de buget rectificativ cred că confirmă faptul că poziția noastră pentru bugetul Uniunii pentru anul viitor e corectă. Poziția de consolidare a rubricii 1A, un domeniu în care rata implementare e rapidă, proiecte bune sunt finanțate, e clar ce ar trebui să consolidăm și nu să tăiem cu 750 de milioane așa cum a propus Consiliul în proiectelor de buget. În ce privește subimplementarea, domnule președinte, trebuie să ne gândim care sunt formele cele mai bune într-o abordare sistematică. Știm că subimplementarea la, va duce probabil la probleme spre sfârșitul perioadei cadrului financiar multianual, iar plățile la care avem un format pe care să le evaluăm după următoarea perioadă dacă e nevoie de sume suplimentare. E nevoie de o abordare sistematică și de o abordare mai intensă. Unele state membre au rezultate bune, unele au rezultate proaste. Ar trebui să vedem împreună cu Comisia unde poate să aibă loc un schimb de bune practici, eventual pentru a îmbunătăți prognoza. Aceasta era tot ce aveam eu de spus, domnule președinte, și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor general. Cred că ar fi de interes, de asemenea, să avem o listă pe țară, să știm dacă sunt țări cu dificultăți mai mari decât altele în țara din care vin eu. Există renunțări la fondul de coeziune din cauza programelor care sunt prea complicate și diversi actori preferă să renunțe mai degrabă decât să fie constrânși să completeze dosare extrem de complexe. În acest sens, cred că <clears throat> trebuie să clarificăm lucrurile, iar Comisia pentru Buget a decis să lanseze un studiu în săptămâna următoare, tocmai pentru a înțelege ce se petrece în această subutilizare a fondurilor de coeziune, foarte importantă în uh, pragul pregătirii viitorului cadru financiar multianual. Dacă nu sunt alte solicitări de intervenție, aș vrea să precizez că raportorul general, domnul Gaia, va prezenta un proiect de raport cu privire la DAB 6 în săptămânile viitoare, iar viramentul global, 682 de milioane, va face obiectul unui vot în câteva minute în ședința noastră. Vom putea acum să trecem la partea de voturi. Vă invit să vă introduceți cartelele de vot în aparat pentru votul electronic. Am deschis uh, votul. A votat toată lumea? Lipsesc trei voturi. În Mai lipsește unul singur? Cineva a introdus cartela, dar nu a votat. Nu, nu, Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Și nu e vorba de mine, spune domnul președinte. Știu că grupul meu e întotdeauna prezent. Bun, deci 35 de voturi. Înainte de a trece la votul legat de rezoluția legată de proiectul de buget pentru 2018 pregătită de domnul Sigrid Mureșan. Îi dau cuvântul raportorului. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Nu am multe de spus, doar că rezoluția reflectă pe deplin votul nostru de acum două săptămâni și poziția Parlamentului cu privire la buget și unele amendamente bugetare. Am dorit să limitez rezoluția la asta pentru a limita Uh, comentariile și observațiile politice care n-au nimic de a face cu anul 2018 sau nu cu amendamentele bugetare adoptate. Prioritățile noastre au fost clare întregul an. Acțiunile noastre și poziția Parlamentului sunt limpezi. Nu am nimic altceva ce să adaug acum. Mulțumesc. Intervenții și glume fără microfon din sală. Nu mai torturați un uh, copil. Puteți relua, domnule raportor gen. Am înțeles mesajul. Am și încheiat între timp. Bun. Vom vota acum, așadar, proiectul de rezoluție. Mai întâi, compromisul 1. Cine e pentru? Cine e împotriva? abțineri. Compromisul 1 a fost adoptat. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 12. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 13. Pentru? Împotriva? Abțineri? se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 18 s-a retras. 19 Prima parte. A doua parte e caducă. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Prima parte se respinge. Amendamentul 20. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 21 s-a retras. 22. Pentru? Împotrivă? Verificăm. Votul s-a deschis.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 Amendamentul 31 s-a retras. 32 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 5, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56 e caduc. 57 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 60 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 61 partea a doua. Cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 62 e caduc. 63 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 9, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 68. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 10. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70 și 9 și 80. Cine pentru, împotriva, abțineri, se resping. 81. Pentru, împotriva, abțineri, se resping. 82 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Se deschide votul la 82. Se închide votul. Se respinge cu 23 la 15. 83 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 88 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 91 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 97 în două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri. Prima parte se adoptă, a doua parte pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. A doua parte de la amendamentul 97. Se deschide votul. A votat toată lumea? Lipsește un vot. Se închide votul se adoptă cu 19 la 18 voturi și o abținere. Compromisul 12. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Compromisul 12 se adoptă. Amendamentul 101. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 102. Pentru? Împotriva? Abțineri? se adoptă. Amendamentul 103 pentru, împotriva, abțineri, nu, e caduc, vă rog să mă scuzați. 104 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotriva,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 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 123 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 124 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 125 e caduc. Amendamentul 126 e caduc. 127. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 128 și 129 care au același obiect. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se resping. 130 pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 131 pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. 132 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 135 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentele 136 și 137 sunt identice pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Se deschide votul prin vot electronic. A votat toată lumea. Se închide votul. S-au respins cu 21 de voturi la 15. 138 în două părți. Prima parte. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, a doua parte e caducă. Amendamentul 139 și 140 identice pentru, împotrivă, abținere, se resping. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 caduc, 143 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri. Nu s-a ridicat bine mâna. Verificăm prin vot electronic la 145. Se deschide votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, s-a respins cu 25 la 13 voturi. Vă rog să ridicați mai bine. 146 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotriva, abțineri, se respinge.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 Avem un amendament oral al raportorului. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. În legătură cu celelalte secțiuni, 160 e caduc, 161 amendament oral din partea raportorului. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? se adoptă. 162 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 165 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 166 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 166, cred, dar verificăm prin vot electronic. Se închide votul. Se adoptă cu 26 de voturi la 11. 167. Cine e pentru? 167. Împotriva? Abține. Se adoptă. 168. Intervenții fără microfon din sală. La 167 verificăm. La 167 se deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul se adoptă cu 21 de voturi atâtea 168, așadar. 169. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 170 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 171 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 172 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 173 173, la parole est au rapporteur. Aici, uh, domnul raportor, domnul Ashworth. Da, e un amendament oral. Toată lumea sper că a primit explicația în față un amendament legat de detalii primite de la DG Finance și detaliile sunt în fața colegilor. Esprit, le contenu. Donc je mets au voie le 73. 73 cu amendamentul oral. Cine e pentru, împotrivă? Nu e prea liber de cine este pentru 173, inclusiv amendamentul oral. Cine este împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. Închid votul. Da. E bine, nu fi fost vizibil uh, din cauza mâinilor ridicate, ci din cauza celor neridicate. Și se adoptă. 174 acum cine? Pentru, împotrivă. Cine este împotrivă la 174? Cine se abține? Se respinge. 175 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 176 pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 177. Devine caduc. 178, 179, 180, 181 devin și ele caduce. 182. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 183 devine caduc. 184. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 185 pentru, potriva, abțineri, se respinge. 186 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 187 186 187 e caduc Ah, îmi cereați o verificare la 186. Scuze. Păi atunci deschid votul electronic. Repet, amendamentul 186. A votat toată lumea, închid votul și se adoptă cu 22 pentru 14 împotriva. 187 e caduc, 188 pentru împotriva. Abțineri se respinge. 189 pentru potrivă. Nu e limpede. Deschid votul electronic. La 189. Închid votul și se respinge. 190 devine caduc, 191 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 192, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ei bine, venim acum la avizele exprimate de comisii. AFET 9. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Avize. Amendamentul cont 9. Cine e pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Econ 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mi s-a cerut o verificare la Econ 15, deschid votul. Închid votul și se adoptă 21 la 17. Trecem la mv 13 Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Peș 5. Doriți o verificare? La Agri 18 deschid votul. Votul e închis și se adoptă. 20 la 14. Peș 5. Ne stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cult 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adopta. Cult 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. E bine, am terminat și ne mai rămâne votul final prin vot electronic. Vot deschis. A votat toată lumea? Votul e închis și se adoptă cu 30 de voturi pentru, 6 împotrivă, 2 abțineri. Mulțumesc raportorului general și raportorului special, domnul Ashworth. Trecem acum la o rezoluție ce privește documentul de reflecție al Comisiei, o rezoluție pregătită de domnul Olbricht și doamna Toma. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4. Pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 6. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul e acum închis. Și egalitate, 18 la 18. Deci, e respins. Amendamentul 24 a fost retras, la fel și 25. Compromisul B. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Verificăm. Vot electronic deschis. Votul e închis și se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar nu toată lumea ridică mâna, așa că verificăm. Vot electronic la 39. A votat toată lumea. Votul e închis. Se respinge. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 41. Cu un amendament oral și un vot în două părți. Votăm partea întâi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. potrivă abțineri, se adoptă. 42. Cine pentru? Potrivă. Abțineri, se respinge. 43 și 44 identice, pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 45. Pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, potrivă, abțineri, Verificăm. Vot electronic la 48. A votat toată lumea? Nu, lipsește un vot. Acum închid votul și se adoptă cu 21 la 15. 49. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul C. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, țineri, se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 e retras, compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 caduc, la fel și 68, amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, Verificăm. Vot electronic. Vot deschis. Vota toată lumea. O, un card de vot e cam solitar. Închid acum votul și se respinge. Compromisul F. Cine e pentru? Potrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul G. Pentru? Potrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru împotrivă. abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru împotrivă. abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 e retras. Amendamentul 2, cine pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Și atunci votăm uh, textul în ansamblul său, vot electronic deschis. Votul e închis, se adoptă cu 27 la 6. Felicitări celor doi raportori. Domnul Gaier ne-a prezentat Proiectul de buget rectificativ numărul 5 la bugetul general pentru 2017 în vederea finanțării Fondului European pentru Dezvoltare Sustenabilă. Amendamentul 2. Cine pentru împotriva? Da, se propune votarea în bloc, dacă nu vedeți niciun inconvenient. Pentru a economisi <laughs> energia colegilor cine pentru împotrivă și cine se abține. Aceste patru amendamente, 1, 2, 4, atunci votăm, se adoptă uh, vot în, pe întreg textul, vot electronic deschis. Dacă toată lumea a votat, închid votul și se adoptă cu 31 la 4 și două abțineri. Acum, mobilizarea instrumentelor de flexibilitate pentru a finanța Fondul European pentru Dezvoltare Sustenabilă. Un vot unic prin vot electronic. Deschid votul, nu există amendamente. Votul e închis se adoptă cu 31 la 5 o abținere. Felicitări domnului Gaier, raportorul nostru. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune. Amendamentul 1. Cine este pentru împotrivă? Abțineri se respinge. Un amendament oral. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru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 Verificăm amendamentul 5. Votul e deschis. A votat toată lumea? Se pare că nu. E bine, acum închid votul și se adoptă cu 21 la 14. Amendamentul 6 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e prea limpede. Haideți să votăm electronic. Deschid votul. Votul e închis. și se respinge cu 18 voturi împotriva, 17 pentru. Amendamentul numărul 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul oral numărul 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm întregul text. Vot electronic. A votat toată lumea. Atunci închid votul. Și se adoptă cu 25 pentru 10 împotrivă și o abținere. Atunci, Mm, trecem la transferul global, global care a fost uh, citat și chiar detaliat de domnul Urel de la DG Bugi, Comisia Europeană. Și dacă raportorul general este de acord, putem supune la vot. E vorba de primul transfer. Deschid votul prin vot electronic. A votat toată lumea? Încă nu. Votul e acum închis și se adoptă cu 26 pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri. Acum ajutor uh, de urgență pentru Etiopia și Yemen, un alt transfer, transferul 25, poate că domnul Gair ne poate lămuri. Uh, uh, pardon, domnule Urel, ne puteți explica despre ce este vorba la aceste transferuri 25 și 26 pe 2017? Președinte, aș începe prin a-i mulțumi domnului Gaier, domnul raportor, pentru uh, amabilitatea de a accepta uh, supunerea la vot atât de rapidă a acestor uh, transferuri. Comisia a trimis uh, propunerile doar cu câteva zile în urmă Comisiei dumneavoastră, deci mulțumim uh, sincer domnului Gaier, apreciem enorm, dată fiind urgența acestor două propuneri. Cum va vedea Comisia dumneavoastră, încercăm prin ele să răspundem la două crize umanitare foarte severe în Yemen și Etiopia. În ambele cazuri, Comisia propune mobilizarea sau mai bine zis, un transfer a, din rezerva de urgență către instrumentul de ajutor umanitar, deoarece implementarea a, instrumentului uh, umanitar e uh, deja de 96% în uh, angajamente și avem o balanță doar de vreo 50 de milioane pentru acest instrument. Deci nu este posibil să acoperim finanțarea acestor acțiuni umanitare urgente din creditele mm, normale, de unde și propunerea de transfer de la rezervă pentru Yemen propunem 25 de milioane angajamente de plată în plus de cele 52 de milioane care au fost deja oferite mai devreme în acest an prin bugetul Uniunii Europene. E vorba de finanțarea uh, unor măsuri de asistență pentru viață, asistență alimentară în răspuns epidemiei de holeră din Yemen și pentru livrarea de uh, produse de ajutor umanitar ce privește Etiopia, propunem 15 uh, milioane credite de angajament ce au de-a face cu situația de insecuritate alimentară, o situație care s-a deteriorat foarte rapid și care ar putea atinge nivelul extrem în Etiopia dacă nu se oferă ajutor suplimentar acestei țări. Seceta prelungită din această țară a dus la o pierdere semnificativă a um, efectivelor de animale ceea ce a însemnat și un acces foarte limitat al familiilor la hrană. Situația exacerbată și de uh, o serioasă epidemie de holeră și aici. Încă o dată, mulțumim domnului raportor pentru că a acceptat um, uh, tratarea extrem de urgentă a acestor puncte și sper ca și Comisia dumneavoastră parlamentară să poată accepta aceste două propuneri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director. Domnule Gaier, Zum Hintergrund ist alles. Da, s-a spus tot ce era de spus pe fundal. Cred că trebuie să ținem cont de faptul că e vorba nu de o catastrofă, ci de catastrofe naturale și umanitare și deci e foarte important să nu pierdem timpul și să aprobăm această propunere. Vă mulțumesc. Vă invit așadar să vă exprimați prin vot electronic. S-a deschis votul. Scrutin e clos. s 28 pentru, 2 voturi împotrivă și o abținere. La parole est maintenant à monsieur... Dăm acum cuvântul domnului Tarand. E vorba de trei transferuri la celelalte secțiuni bugetul pe 2017? Eh, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Primele două sunt simple. În primul rând e vorba de sprijinul activităților din biblioteci. Vrem să ameliorăm uh, tehnologia informației. 4 și 5, deci nicio problemă, vă recomand să votați pentru. La al treilea însă ă, este mai ă, complicat pentru că nu este prima dată anul acesta când această instituție cere mai mulți bani pentru comunicare. Ei par să înțeleagă prin acest termen ă, mituirea presei și organizarea de evenimente plăcute cu cafea și bomboane și nu am primit uh, explicații satisfăcătoare cu privire la motivația acestor acțiuni, de aceea aș dori să mai am la dispoziție o săptămână ca să clarificăm situația și deci vă rog să amânăm votul până la următoarea reuniune și tot ne vom înscrie în calendar dacă dorim. Mulțumesc! Foarte bine, haideți să vedem primele două transferuri. Ați emis un aviz favorabil. Nu trebuie să votăm. Dacă nu mai aveți comentarii, haideți să considerăm adoptate aceste transferuri și cred că, dat fiindcă nu e nimic urgent, domnule raportor, putem să uh, facem așa cum ați sugerat și să amânăm votul în legătură cu cererea de transfer 1 pe 2017. DEC 1. Trecem acum la politica imobiliară. Am avut un prim schimb de opinii pe acest subiect și uh, s-a luat o decizie de a se adăuga două săptămâni la perioada de evaluare a proiectului imobiliar. Doamna Holmaier s-a întâlnit cu raportorii din umbră și cu uh, reprezentanții instituțiilor uh, responsabile. Îi dau cuvântul raportoarei noastre înainte de a trece la vot. Madame le raporteur. Vă rog. Stimate domnule președinte, Uh, raportorii din umbră și cu mine, am analizat intens uh, ideea închirierii unei uh, clădiri în Luxemburg și ne-am confruntat cu un demers foarte problematic. Eu, ca raportoare și, de asemenea, colegii, suntem oarecum strânși cu ușa și nu putem accepta această situație. Uh, și trebuie să cerem Comisiei să acționeze. Aș dori uh, să-și noteze Comisia că acest mod de a lucra nu este acceptabil uh, și așteptările mele din partea Digi ar fi ca în primul rând să propună clădiri adecvate. În al doilea rând, Mă aștept ca Comisia să propună structuri corespunzătoare cu prezentul și nu cu anii 70 uh, și de asemenea uh, ca costurile să fie rezonabile. Cam atât am de spus uh, deocamdată pe scurt. Este un dosar care mă supără foarte tare. Va trebui să luăm o decizie pentru că angajații actuali de la Luxemburg trebuie să părăsească clădirile în care se află acum rapid, din motive de azbest și trebuie să se găsească o soluție temporară de tranziție. Parlamentul a acceptat acest lucru pentru că e clar că sănătatea e mai importantă decât costurile, nicio problemă. Însă, de ani de zile uh, s-au uh, găsit uh, doar clădiri ca niște ateliere ca niște hale și de aici încep problemele. Uh, avem anumite obligații structurale și o rog și pe doamna Inge Gresle de la Comisia de Control Bugetar să ciulească urechile pentru că așa nu se poate. Avem de-a face cu hale unde sunt depozitate cafea, zahăr, orez, care uh, vor a, uh, implica pentru a fi stocate costuri de 500 de euro pe metru pătrat pe an. Deci, uh, ca să putem să îi cazăm pe angajații noștri în mod corespunzător cu legislația, trebuie să existe o protecție minimă de incendiu, cel puțin. Dacă în acea clădire va izbucni un incendiu, niciun uh, angajat nu va putea să ajungă până la ușă pentru că nu va avea loc să treacă de toate aceste materiale depozitate acolo. De aceea, uh, spun eu nu, nu este un nu uh, fără motiv, ci pur și simplu este motivat de faptul că nu vreau să ne punem angajații în pericol. Mi se pare uh, pur și simplu incredibil ce ne-a propus Comisia. Înțeleg că angajații sunt într-o situație de urgență, dar nu înțeleg ce propune Comisia acum când trebuie să închiriem niște clădiri în Luxemburg. Eu aș vrea să fie verificate structurile, să se vadă uh, ce se întâmplă cu aceste depozite de cafea, zahăr și orez, pentru că mi se pare aberant că acele uh, materii prime trebuie să rămână depozitate acolo. Apoi, um, uh, vreau să rog uh, Comisia, Curtea de Conturi, Parlamentul să um, dea cineva explicații de ce toate aceste instituții trebuie să folosească uh, aceeași imprimantă. Uh, nu înțeleg de ce uh, nu se poate găsi o soluție mai simplă, pentru că, într-adevăr, este absurd ca fiecare angajat să aibă acces doar la um, echipamentul instituției sale și să nu poată folosi echipamentele de la celelalte instituții. Vreau să rog să fie verificate aceste structuri. Uh, e clar că trebuie să avem structuri adaptate în Luxemburg, nu se pune sub semnul întrebării acest lucru, dar dacă nu se găsesc clădiri în Luxemburg adecvate, dacă statul Luxemburg nu este capabil să ne ofere clădiri adecvate, nu-mi rămâne decât să spun să plecăm din Luxemburg, pentru că nu e loc, dacă nu e loc, nu e loc. Și sincer să vă spun, clădirile din Belgia costă aproximativ de trei ori mai puțin. O treime. Sincer, mi se pare că acest dosar este cel puțin scandalos. Dacă Luxemburgul dorește să respectăm tratatul, să ne îndeplinim obligațiile și să avem personal acolo, ar trebui cel puțin să uh, facă posibil acest lucru. Dacă nu au suprafețe, nu au clădiri adecvate, atunci eu pe viitor nu mai sunt dispusă să aprob niciun fel de uh, Uh, contract în acest sens și o să propun doar să ne mutăm. Pentru că o suprafață uh, închiriată cu 500 de euro pe metru pătrat pe an este pur și simplu o glumă proastă. Aici uh, plătim 140-160 de euro pe metru pătrat în centrul Bruselului pe cuvântul meu că la sfârșit nici nu mai știam ce să fac cu acest dosar. Mă și mir că Consiliul, care în rest, cu fiecare ocazie vine și ne bate la cap și ne creează dificultăți și vrea să facă economii, aici nu are nicio problemă, n-a pus nici măcar o întrebare în legătură cu acest dosar. Nu știu ce fac celelalte instituții, cred că ar trebui verificată această situație și Uh, vreau să-i rog pe colegi să înțeleagă starea mea de descurajare și să acceptați poziția mea pentru că eu nu văd nicio altă soluție decât să mai aprobăm pe încă 5 ani, dar vreau să spun comisiei clar că peste 5 ani trebuie să se facă o schimbare structurală, trebuie să fie clar ce instituții și de ce trebuie să se afle acolo și în ce mod să fie uh, cazate și până la urmă, dacă nu se poate altfel, să nu mai uh, avem uh, sedii la Luxemburg. Am, m-am exprimat foarte critic în aviz. Nu mai pot modifica această perioadă de tranziție de 5 ani. Și ce aș uh, mai critica ar fi că în iunie Comisia ne-a spus că clădirea Jean Monnet uh, merge uh, după plan, că totul este așa cum s-a prevăzut și acum am aflat că de fapt au întârziere de un an jumate. Înțeleg că trebuie să se ia măsuri suplimentare din motive de securitate, dar trebuie să ne comunicați și nouă, pentru că am luat o decizie în anul 2013 în care scrie că uh, clădirea Drosbach, în care închiriem acum noi birouri, trebuie părăsită cât mai repede, pentru că uh, este la suprapreț. Și acum ce se întâmplă? Se închiriază birou suplimentar în clădirea Drospar pentru că nu s-au găsit uh, birouri în altă parte. Dacă nu găsim altă soluție, trebuie să plecăm din Luxemburg sau să schimbăm structura. Îmi pare rău, domnule președinte, uh, trebuia să o spun pentru că așa nu se poate. Comisia noastră a fost bine informată, am aflat lucrurile acestea mai mult din întâmplare și vreau să rog Direcția Generală Bugete și uh, OIL, Oficiul Imobiliar al Uniunii Europene, să respecte toate aceste cerințe și să ne transmită rapoartele cât mai rapid. Merci. Mulțumesc. Eu constat că acest dosar a periclitat sănătatea raportoarei. Sincer, cum v-am spus, de mult n-am mai văzut așa ceva. Nu credeam că trăiesc într-o țară din lumea a treia și că trebuie să aprob ajutoare pentru dezvoltare. Chiar nu înțelesesem asta până acum. Son expression orale était... Exprimarea uh, raportoarei noastre i-a permis să se mai uh, elibereze de griji. Doamna Gardia Zabal. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să intru în uh, discuții privind fondul problemei. Politica imobiliară uh, din Luxemburg uh, ar trebui să facă obiectul unei serii mai lungi de dezbateri. Dar uh, vreau să vorbesc despre formă. Președintele, ar trebui să investim acolo unde prețurile sunt cele mai rezonabile. Poate că salariile, salariile sunt foarte mici acolo, nu știu. No, pero un comentariu. Nu, dar uh, serios, uh, acum uh, aș avea o observație în legătură cu forma. Am primit avizul ieri la ora 19 și trebuie să ne pronunțăm acum? Înțeleg, înțeleg că lucrăm întotdeauna contra cronometru. Știu că mm, și persoanele responsabile de dosar au fost informate în ultima clipă, dar nu am avut suficient timp să lucrăm. <clears throat> Înțeleg această observație, însă dosarul a mai fost discutat acum două săptămâni. Da, da, astăzi votăm avizul. Deci chiar dacă am mai discutat dosarul, avem, trebuie să avem timp să citim. Să citim um, avizul înainte să înceapă votul. Dar l-ați citit sau nu l-ați citit? Doamna Holmaier, aș vrea să vă dau o explicație rapidă. Am avut o reuniune împreună cu uh, asistenții raportorilor din umbră, pentru că raportorul din umbră nu putea să vină. Uh, și uh, am spus că avem o privire foarte critică întregii situații, după cum v-am spus, și însă suntem obligați, suntem strânși cu ușa să dăm un răspuns pozitiv. Apoi am fost bolnavă o săptămână, nu am putut să mă ridic din pat de vineri încolo și uh, am corectat ce am putut, însă s-a întârziat din această cauză. Vă rog să mă scuzați, n-a fost cu intenție. Dacă n-aș fi fost bolnavă, aș fi rezolvat mai repede. Dar problemele de sănătate erau în legătură cu dosarul? Nu, slavă Domnului, n-am ajuns chiar până acolo. A fost o gripă mai, sănă, mai zdravănă. Ne bucurăm că sunteți din nou sănătoasă, Monica. Bun, dar trebuie să luăm totuși o decizie. Alors, je vais mettre au voix. Supun la vot. Uh, cine este? A, e vot electronic, mă scuzați. S-a deschis votul. Tout le monde a voté. Toată lumea a votat? Ne lipsește un vot. Ultima strigare. Ba, lipseau chiar două. O cartelă a rămas singură pe undeva. Bun, acum e bine. Se adoptă 24 la 3 și o abținere. Monica, dacă tot ești în formă, putem vorbi despre Agenția Europeană a Produselor Chimice? A, acolo nu votăm. Acolo nu mai am nicio ieșire emoțională, e un dosar pozitiv, foarte pe scurt. Este vorba de faptul că actualul contract uh, expiră uh, acum la sfârșitul lui septembrie 2019 și se propune să se meargă mai departe avem o clădire foarte ineficientă, cu multe săli nefolosite, uh, sunt renovări de făcut, uh, mai ales la aerul condiționat și așa mai departe și de aceea ECA a spus că ar dori altceva și s-a găsit o clădire care e în mod clar mai eficientă, care totuși costă uh, mai puțin cu 500.000 de euro pe an și permite o repartizare mai eficientă a spațiului E vorba de 18.000, vor fi 18.000 de metri pătrați, 11.000 de metri pătrați de birouri, 6.000 de săli de conferințe, restul cantine, depozite și uh, locuri de parcare. Clădirea anuală este 5,5 milioane, vom avea niște costuri unice de renovare Uh, pe care cred că ni le putem asuma, pentru că, per total, clădirea este mult mai bună decât clădirea veche. Este procedura obișnuită și cred că este corect ca această clădire să fie adaptată la nevoile ECA. Mai sunt 5 milioane, deci, în joc. Dacă vă doriți să aflați mai multe despre dosar, vă stau la dispoziție. Merci, Monica. Mulțumesc, Monica. Cred că ne oprim aici deocamdată și le dau cuvântul imediat raportorilor Gresle și Ashworth ca să ne prezinte situația trilogului la simplificarea regulamentului financiar. Madame Gressle. Doamna Gresle. Jetzt habe ich vor lauter Papier mein Zettel. Mi-am rătăcit acum notițele. Ah, gata, am găsit. Am avut al patrulea trilog la Strasburg. A durat cam trei ore. Am uh, făcut noi propuneri uh, de formulare la articole deja discutate, deci am mai prelucrat textul și am putut ajunge la o uh, uh, propunere comună în legătură cu articolul 267, definiția blending, implementarea Uh, bugetară, de asemenea volunteer. Am discutat și despre contractele de închiriere pentru agenții, un subiect care va fi rezolvat ulterior când vom avea cadrul bugetar pentru agenții. Avem, am rezolvat 31, 34E, controlul intern și 39, proiectul de buget. Am reușit să introducem uh, disciplina financiară cum dorea Consiliul și după ezitări am uh, căzut și noi de acord. 39.3a, de asemenea, uh, tabelele comparative și 421 și 3. De asemenea, e un subiect pe care l-am rezolvat. Articolele de la 85 până la 91 le-am discutat și aici se remarcă 87 și 89 responsabilitatea actorilor financiari. Restul articolelor care n-au uh, fost rezolvate la trilogurile anterioare rămân nerezolvate. Articolul 2, unele definiții, definiția importantă a efectului de multiplicare. Este vorba să ne dăm seama dacă reușim ca prin instrumente financiare să facem vizibile și uh, investițiile private. Am putea folosi definițiile OCDE pentru că până acum definiția comisiei include doar fondurile publice. Dar dacă se folosesc fonduri publice și banca face profit, nu putem să ne declarăm uh, neapărat mulțumiți, e poziția Parlamentului. Mai avem articolele 13 și 14, dezangajările la rezervele de criză, articolul 15 de, cu 12.000 provizorii, la 7 17, 24, 27 până la 30 transferuri și apoi de la 31 la 34 obiectivele inteligente și analiza de impact, 35, 36, 39 proiectul de buget și raportarea la instrumentele financiare, 49, 50 observații uh, ce pot fi decise în uh, conciliere, apoi uh, consultarea cetățenilor, 58 delegațiile în uh, ambasadele UE, 69 responsabilitatea statelor membre în, care gestionează fonduri europene. Mai departe, cooperarea cu procurorii, cu Procuratura Europeană, cu procurorii naționali, și uh, finanțarea EFSI. 62A nou, set unic de reguli pentru diferite programe de subvenționare la politica regională, a rămas și el deschis. 63, 68, 69, 73, implementarea uh, pe performanței, această performanță vizează mai multe articole, la ora actuală analizăm în Parlament uh, uh, măsurile disciplinare privind neregulile financiare. Următoarea reuniune de trilog are loc lunea viitoare și acolo se vor discuta din nou punctele rămase deschise și, de asemenea, text la articolul 91, un text nou. Mai avem încă trei triloguri planificate până la sfârșitul anului, plus încă două, eventual, Vă vom comunica datele cât mai rapid. Deci, uh, pe scurt, uh, încercăm să uh, acoperim întregul text. Am obținut multe lucruri pe care le doream, dar suntem departe de a fi satisfăcuți și cred că e important să continuăm cu cea mai mare onestitate discuțiile cu Consiliul. Mulțumesc, domnule președinte. președinte, Mulțumesc, Doamnă președintă, raportorii, domnul Ashworth sau altcineva, dacă dorește să intre um, în discuție, să ia cuvântul dintre raportorii din umbră. Cred că sunt de acord cu observațiile domnului Gressel. Dorește altcineva eventual să intervină? E un subiect pasionant, nu-i așa? vă atrag atenția totuși asupra consecințelor considerabile pe care le are. Și vom prezenta opiniei publice faptul că am simplificat regulamentul și o să vedeți bucuria care o să domnească pretutinde. Mi-am notat în orice caz. Foarte bine. Atunci, în concluzie, doamna Gresle, continuăm lupta? Da, exact. Ne interesează ce se întâmplă cu 160 de miliarde de euro care s-ar putea pierde și nu e o sumă de nimic, trebuie să avem mare grijă ce facem cu acești bani și în ceea ce privește simplificarea, trebuie să ne întrebăm simplificare pentru cine? Ehm, pentru că sigur că trebuie să existe simplificare pentru beneficiari, pentru cei care lucrează la fața locului în Uniunea Europeană și pentru asta trebuie să prevedem și în regulamentele de specialitate ehm, prevederi mai stricte și mai simple în același timp. Deci eu mi-aș fi dorit ehm, să reușim să facem pași semnificativ către o simplificare reală. Cred că asta putem noi să facem până acum. Noi ce putem face la nivelul instituțiilor facem deja, după părerea mea, dar uh, uh, responsabilitatea uh, este foarte importantă pentru toți. Am avut, într-adevăr, foarte multe amendamente aici în Parlament. Comisiul, com, Consiliul are însă peste 12.000 de amendamente, deci nu e ușor deloc, dar mă bucur dacă raportorii din umbră participă. Oricum, Vreau să mulțumesc pentru angajament și devotament celor doi raportori și să subliniez uh, în altul nivel de expertiză a domnului Gresle. Bun? În cont de întârzierea acumulată cu ocazia audierii domnului Verhofstadt, nu eram sigur că vom termina la 12 și jumătate. Impecabil! Foarte bine. Cred că ne oprim aici cu ședința de dimineață. După amiază reluăm la ora 15. Domnul Mureșan va prezina. Personal trebuie să particip la lucrările Comisiei pentru Agricultură. Mă veți ierta și o să revin din momentul în care se încheie din activitatea. Foarte bine. Ședința se suspendă.